Good afternoon. Could you hear me? Not really, yes? yes. Okay. The most important for translators to, to, to hear me. So... Bună ziua tuturor la această ședință. Eu uh, îi țin locul președintelui Comisiei Buget la această ședință. Nu știu dacă asta este foarte bine pentru întreaga comisie, e bine doar pentru... Nu știu dacă se aude în sală, uh, interpreții știu că mă aud. Nu funcționează în sală? Nu mă auziți în sală? Vă rog să folosiți căștile. E singura soluție. Folosiți căștile. Bun venit tuturor din nou la această sesiune comună Econ Buget. Uh, avem uh, un program uh, foarte ambițios de a finaliza și a prelua programul rămas de, din legislatura trecută. Pot presupune că nu avem ordine de zi controversată. E o agenda oricum scurtă și cred că o acceptă toată lumea. Nu am anunțuri, dar avem doar 45 de minute și după aceea fiecare comisie va intra în propria ședință. Așadar, trecem direct la punctul 3, programul de susținerea reformei și rolul meu, dat fiind că avem doar 45 de minute, este să impun limite de timp pentru vorbitori. 5 minute pentru raportori, îi avem pe amândoi aici în sală și începem imediat ori cu uh, Eider Gardiazabal, care continuă din uh, mandatul anterior. Te rog, Eider, ai cuvântul 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să economisesc timp chiar în primul rând, doresc să vă explic uh, de ce avem nevoie de această reuniune comună în acest moment în care, ca raportori, încă nu avem nimic de uh, prezentat comisiilor, însă ni s-a părut important să actualizăm stadiul actual de pregătire pentru că nu putem să vorbim de negocieri, ci de discuțiile pe care le avem cu privire la acest program de sprijin pentru reformă. Aș vrea să vă explic de asemenea care sunt schimbările pe care Consiliul le dorește, astfel încât ca noi toți să beneficiem de același cadru și să plecăm de la același punct. Parece că tenemos se pare că avem uh, probleme cu sunetul astăzi. Bun, da, așadar, am pregătit uh, un rezumat succint pentru a putea urmări și înscris explicațiile pe ecran. Prima parte din explicațiile noastre am fost făcute pentru a înțelege care sunt pașii pe care i-am făcut, de unde am plecat și de ce în acest moment dezbatem această propunere. Se aude ecou, din păcate. După cum bine știți, au trecut uh, doi ani de când a fost înaintată această propunere de către Comisia Europeană, asta în cadrul uh, CFM-ului, iar Comisia, împreună cu Econ și cu bugete, am început să lucrăm la prima lectură și, în paralel, pe lângă activitatea de la Parlament, Consiliul a început să uh, analizeze lucrurile în uh, aceste luni în care se vorbea despre acest program de sprijin pentru reformă, acesta a uh, evoluat spre un program de reformă și investiții. Era nevoie de un instrument bugetar pentru convergență și competitivitate, dar din păcate nu am reușit să ajungem la o poziție comună în mandatul trecut la Parlament. Însă sperăm uh, să facem acest lucru uh, acum. Ne-am bazat însă pe textul pe care Comisia l-a prezentat la momentul uh, respectiv, care însă s-a schimbat mult ca urmare a schimbării președinților. În acest moment avem o propunere pe masă pe care o gestionează președinția finlandeză, însă știm foarte bine că atât Eurogrupul cât și președinția croată lucrează la anumite aspecte care încă mai trebuie prelucrate și la care nu s-a ajuns încă la un acord. În calitate de raportori, așteptăm să vedem ce vom primi uh, din partea președinției croate pentru a putea să începem să lucrăm în comisiile noastre vrem să vedem ce vine de la Consiliu și, de asemenea, uh, ne interesează să lucrăm pe un document care a fost deja discutat de Consiliu pentru a nu lucra în vană. Pentru a explica care sunt modificările față de propunerea inițială a Comisiei, deci avem uh, propunerea Comisiei care conținea trei instrumente. Acest instrument pentru reformă, facilitatea pentru convergență și suportul tehnic. În acest moment uh, vorbim tot de trei instrumente. Suportul tehnic rămâne neschimbat, însă acest Reform Delivery Tool, deci instrumentul pentru reformă, unde erau incluse statele membre din zona euro și cele din zona ERM2, acesta uh, se divide în două părți. Este puțin complicat de explicat, însă cu siguranță graficul vă va lămuri mult mai bine. Avem așadar un prim instrument care este cel referitor la competitivitate și convergență, care acum este direcționat către statele membre din zona euro și partea care corespunde statelor non-euro plus uh, facilitatea de convergență se transformă într-un nou instrument dedicat statelor membre care nu fac parte din zona euro și care se cheamă instrument bugetar pentru convergență și reformă. Fostul instrument de sprijin tehnic rămâne același în continuare. Aceasta este propunerea pe care o avem pe masă în fața noastră în prezent. Atât președinția finlandeză cât și cea croată care, de la care încă nu avem informații, uh, care exista modificări, au lucrat cu aceeași versiune. Voi da acum cuvântul uh, colegului meu, Dar vreau să mai spun că în ultima propunere a CFM-ului, cifrele 25,5 uh, milioane pe care le propusese Comisia Europeană și acest lucru se uh, dezbate acum în cadrul. Uh, joia viitoare se va discuta de asemenea despre acest lucru, însă propunerea actuală este cu siguranță sub cele 25 de milioane care fuseseră propuse inițial. Cred că mi-am consumat cele 5 minute, dar am dorit să vă explic cum stau lucrurile și acum dau cuvântul colegilor mei. Thank you, Aider. Oh, now this is really... Mulțumesc, uh, Aider. Nu există continuitate de raportori la Econ, deci acum îl invităm pe domnul Păslaru de la Renew, care este uh, coraportor pe acest subiect. Vă rog, aveți 5 minute. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a interveni. Mă bucur să vă spun că mai întâi de toate facem o echipă foarte bună cu doamna Guardia Bazial și ăsta e un lucru foarte important. În principiu suntem foarte deschiși și transparenți și vom vrea să reușim să obținem o poziție solidă și unică a Parlamentului, dat fiind faptul că acest dosar s-a schimbat atât de mult așa cum a sugerat colega mea coraportor. Acum, în prezentarea PowerPoint, avem uh, câteva informații care se referă mai mult sau mai puțin la structura discuțiilor. Ar fi foarte dificil acum de urmărit, pentru că nu știm care va fi ultima formă despre care vom discuta, dar acum discutăm pe baza propunerii finlandeze și capitolele pe care le examinăm sunt legate evident de temeiul juridic și de eligibilitate și vedeți cele trei instrumente de care vorbim și care au fost prezentate și de colega mea, deci avem o, un temei juridic de coeziune pentru convergență și competitivitate, dar de asemenea ne ocupăm și de reformele structurale pentru zona euro, deci acesta e un lucru important. Apoi începește instrumentul de convergență și reformă. Ne bazăm pe ce a existat în instrumentul anterior de uh, livrarea reformei, deci vorbim de uh, statele membre care sunt în procedura de aderare la zona euro și apoi uh, Facilitatea de Suport Tehnic SRS-SRSP. Apoi, guvernanța și procedurile sunt un alt subiect important. Vorbim despre guvernanță legată de uh, recomandările uh, zonei euro, Eurosummitului și Eurogrupului, ținând seama că vorbim în continuare de semestrul european și despre CSR-uri și programele naționale de reformă și vedeți aici pe ecran diferențele. Nu o să le mai uh, citesc încă o dată, dar este important să înțelegem că pentru fiecare instrument există anumite diferențe. Apoi, un alt subiect uh, pe care îl vedem este și unul foarte important, alocarea fondurilor. Aici vorbim despre cheile de alocare, modularea uh, posibilităților de alocare și vedem că există un nou criteriu care este inversul PIB-ului per capita și asta ar putea să fie o dezbatere foarte interesantă și vă invităm pe toți să interveniți și să participați. Subiectul bugetului, cum s-a subliniat deja, știți că vorbim de cele 25 de miliarde. Aș vrea să mai menționez un lucru și anume atât în ce privește suportul tehnic și există susținere ca statele membre să vină cu Uh, sume suplimentare cu top-up-uri, deci vorbim despre o sumă principală și apoi transferuri voluntare pentru suport tehnic. Așadar, bugetul este compus din bugetul CFM plus o posibilă adăugire din partea statelor membre. Acum, câteva cuvinte privind calendarul. Ce se întâmplă acum? Ah, foarte mult depindem de, foarte multe depind de ședințele de pe 17 și de pe 20 luna aceasta ale Eurogrupului și uh, ședința ECFIN. Deci, princip, uh, inițial, de termenul nostru limită, deadline-ul era 2 martie pentru proiectul de raport, dar asta nu ar fi fost posibil pentru că e o săptămână verde imediat după aceea, deci n-ar fi avut niciun sens poate doar să abandonăm tot săptămâna verde. N-a fost o sugestie populară când am sugerat-o. Deci ideea a fost să extindem deadline-ul cu ajutorul secretariatului și vreau să mulțumesc foarte mult secretariatului că s-a extins până pe 20 martie. Intenția fiind să păstrăm deadline-ul pentru raportul, uh, prezentarea raportului pe 27-28 20-21 uh, uh, aprilie, mă scuzați, ca să avem Uh, destul timp. Uh, termenul limită pentru amendamente e destul de scurt, 23 aprilie, de fapt, la ora 15. Ce vom face? Vom pune totul uh, la dispoziție cu câteva zile înainte ca fiecare coleg să poată să aibă măcar o săptămână pentru amendamente. Apoi examinarea amendamentelor în mai 27-28 și votul la fel, 27-28 mai votul în comisii și uh, în plenar uh, în iunie prima sau a doua. Și voi încheia spunând că sperăm ca această reformă majoră să fie tratată foarte serios și responsabil de către Consiliu. Sperăm că vor ajunge curând la o poziție comună și trebuie să ne angajăm uh, cu acesta complet pentru ca acest document important și pentru statele membre și pentru cetățeni să fie adoptat. Aș vrea să închei sugerând uh, și mulțumind Comisiei pentru contribuție și de asemenea invitându-i poate să ne dea o informare, dacă permite președintele, uh, care ar fi ultimele evoluții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, probabil ați observat că eu co-prezidez uh, această ședință cu domnul Gujmao de la Econ și acum trecem la raportorii din umbră. Deci e vorba de domnul Gheorghe Scrițos, dar nu-l văd în sală. Atunci trecem la doamna Maidel, care este raportor din umbră pentru PP. Două minute aveți. Mulțumesc foarte mult, voi încerca să fiu cât mai succintă. Îl susțin astăzi, îl reprezint pe Otmar, Otmar Caras, el este raportor uh, din umbră pentru RSP, a avut uh, ceva probleme în Austria și din nefericire n-a putut să vină astăzi. Am cinci comentarii de făcut. Mai întâi, domnul Caras susține puternic obiectivul general al uh, RSP-ului care este deja menționat, și anume susținerea implementării reformelor prioritare în toate statele membre și în același timp să stimuleze investiții și să asigure politici fiscale responsabile. Reformele structurale sunt extrem de importante în contextul procesului semestrului european și acestea trebuie făcute Uh, în situația în care statele membre au implementat în medie doar 53% din recomandările specifice de țară între 2012 și 2017 și, prin urmare, implementarea știm că ar putea duce la o creștere economică de 1% în, în uh, Uniunea Europeană, după cum arată datele. Așadar, ca și CFM-ul, dimensiunile acestei uh, uh, inițiative trebuie văzute ca o investiție în viitor care va da un profit foarte mare. În același timp, această inițiativă uh, face parte din uh, necesara aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, uh, asupra care trebuie să facem cele mai mari eforturi. În al doilea rând, domnul Cara susține faptul că și salută faptul că Uh, negocierea se bazează pe propunerea Comisiei privind cadrul guvernamental pentru instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate, care se bazează pe negocierile din Consiliu. Totuși, Parlamentul este colegislator uh, cu drepturi egale și noi nu o să dăm copy-paste la abordarea Consiliului, ci o să ne definim propria poziție ca să realizăm cel mai bun rezultat în interesul cetățenilor. Adițional, Parlamentul ar trebui să se bazeze și pe activitatea din uh, legislatura anterioară. În al treilea rând și pe scurt, domnul care susține complet uh, crearea unei posibilități uh, dedicate pentru susținerea financiară și de convergență pentru membrii non-euro, statele care nu sunt în zona euro, așa cum uh, s-a prevăzut înainte și în timpul Comisiei Juncker. În al patrulea rând, domnul Caras, vrea să spuneze că orice distribuire dezechilibrată a susținerii pentru reformă trebuie evitată și alocarea ex ante, formula de alocare ex ante trebuie să fie foarte bine făcută și, în ultimul rând, uh, domnul Caras vrea să sublinieze că acest instrument trebuie să meargă mână-mână cu uh, analiza guvernanței economice, Uh, despre care Comisia a făcut recent o comunicare. Totuși, domnul Caras nu va susține uh, analiza guvernanței economice în acest dosar particular, ci ambele inițiative ar trebui să continue și să se complementeze una pe cealaltă, nu să se obstrucționeze în vederea acestor chestiuni și a discutărilor și altora, așteptăm o cooperare bună cu raportorii și cu întreaga echipă de negociere de la Econ și de la buget în următoarele luni, așa cum am văzut în acest calendar. Vă mulțumesc! Mulțumesc în absența eh, celălalt eh, raportor PPE. Trebuie să spun acum, știu că și țara noastră dorește să intre în zona euro. Acum trecem la SND. Dar din nou văd că uh, SND-ul este absent, raportorul de membru este absent. Deci trecem la buget de la Renew, lui Garicano, dacă este prezent. Deci lunea nu e cea mai bună zi pentru aceste ședințe comune. Ideu și ei absenți? Da, o să avem foarte mult timp pentru ceilalți raportori din umbra. Acum, Raportor din umbră la buget pentru vest, Damian Beslaga, aveți cuvântul. Da, sunt aici. Surpriză, sunt aici și eu reprezint și raportorul din umbră de la Econ. Deci o să fiu și eu și mai concis. Mai întâi, mă bucur că putem avea acest schimb de opinii și dat fiindcă nu există niciun temei juridic real la care să, pe care să le examinăm, Mă voi concentra mai degrabă în direcția recentei propuneri pe care am uh, văzut-o făcută de președinția Consiliului. Deci cred că principala preocupare e legată de uh, instrumente de guvernanță și flexibilitate și o să uh, mă refer mai târziu la asta. Dacă ne uităm la guvernanță, cutia de instrumente sublinează această ambiție greșită ca o porțiune semnificativă din buget să fie plasată sub orientarea strategică a statelor membre ale zonei euro. Știți că programul CFM nu este adițional, ci ia bani de la anumite programe și fonduri și acești bani pe care de consecință se propune să fie scoți, scoși din uh, porțiunea bugetară unde Parlamentul are, are codecizie și să fie trecuți într-un capitol diferit, într-o structură de guvernanță diferită, unde cred eu că există o lipsă de transparență și cu siguranță nu există codecizie pentru noi, pentru Parlamentul European. Și eu nu înțeleg de ce Parlamentul ar trebui să accepte această mutare a fondurilor într-o guvernanță interguvernamentală a Eurogrupului și unde noi nu avem nicio influență. În al doilea rând, începește domeni, din dimensiunea. Evident, dimensiunea a fost din nou crescută de la o sumă inițial uh, mai mică, 20, propunerea era de 25 miliarde, propunerea ulterioară sugerează să introducem un instrument fiscal cu putere economică foarte limitată și cu eficiență limitată, dar e o problemă de guvernanță uriașă. Deci de ce am susținut asta? De ce avem nevoie de asta? Nu înțeleg beneficiul politic sau economic, ca să fiu sincer, al unui astfel de program, dacă nu cumva uh, reușim cumva să rezolvăm aceste probleme de guvernanță. Apoi, flexibilitatea. Mă bucură că uh, logica justului uh, rezultat a fost exclusă și nu mai face parte din, acest, din aceste formulări, dar nu cred că nu o să mai apară din nou și evident nu are niciun rost să creăm un astfel de instrument dacă vrem ca toți banii să se întoarcă acolo de unde vin, că uh, nu știu dacă e un instrument fiscal de care mai avem nevoie atunci. Apoi, ca un al patrulea comentariu și ultim comentariu, nu mi-e foarte clar cum CRI-ul uh, adaugă valoare fondurilor de coeziune. Uh, acum nu e disponibil decât pentru state cu un PIB per capita sub media europeană, UE, și mm, atunci de ce, se pune întrebarea de ce nu trebuie făcută lucrul ăsta prin fondul de coeziune și apoi cred că dimensiunea instrumentului uh, mi se par destul de mari uh, comparativ cu întregul pachet și a, cred că trebuie să explicăm de ce există o pondere atât de mare. Uh, Asta ar fi cele patru comentarii, sunt mai degrabă legate de conținut decât de calendar, da? Sper că putem uh, lansa și discuțiile pe conținut și să semnalăm Consiliului foarte clar că nu acceptăm uh, orice iese din negocierile lor. Mulțumesc. Acum uh, căutăm uh, raportorul de umbră ECR. Unul sigur e absent. Asta îl face pe celălalt mai relaxat, dar nu sunt sigur dacă domnul Robert Zile e cu noi sau nu. Nu? A, suntem și mai relaxați atunci. Raportorul Guie, dacă e prezent. Domnul Dimitrios Papadimulis. Nu? And, but fortunately, my neighbor is here. Din fericire, uh, vecinul meu este aici. Domnul Gujmao este raportor de umbră pentru Econ. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în portugheză. Sau ao programa de reformas estruturais que, que já colocávamos no, no, no debate anterior. Trebuie să ne gândim la fondurile structurale. Punctul de care am discutat a fost încercarea noastră de a identifica motivul pentru care avem nevoie de un astfel de instrument la nivelul Uniunii Europene. Care sunt obiectivele acestuia? poate posibilitatea de a folosi instrumentul acesta astfel încât să evităm situația în care statele membre nu ar respecta recomandările statelor membre, recomandările comisiei, în cer scuze, deci un instrument de buget care să susțină reformele structurale, dar pe urmă, foarte bine statele membre pot să nu-l aplice, considerând că nu e suficient de adecvat. Așadar, Cred că aici ar trebui să avem în vedere un alt nivel. Reformele structurale trebuie să fie uh, susținute de forurile democratice ale Uniunii Europene, în special de Parlamentul European, dar și de la nivel național. Mă refer la parlamentele naționale. Și apoi e necesară și o capacitate bugetară adecvată care să abordeze în mod corect problema dezechilibrelor macroeconomice din zona euro. Însă mi se pare că instrumentul acesta nu e adecvat pentru așa ceva, nici în ce privește cheia de distribuție, nici din punctul de vedere al volumului fondurilor instrumentului ca atare, care va fi minim dacă ne gândim la amploarea dezechilibrelor cărora va trebui să le facă față în zona euro. Ca atare, desigur, vom participa la dezbatere în special în ceea ce privește programul pentru reforme structurale, va trebui să încercăm să înțelegem care e motivul pentru care e considerat necesar acest instrument și câtă, uh, câtă valoare democratică va avea el, câtă susținere democratică va avea el, pentru că tare mă tem că Parlamentul nu va fi de acord cu cele dorite de Comisie. Într-adevăr, se pare că va trebui să facem pași importanți înainte și acum mai sunt câteva minute și pentru procedura Catch the Eye, dacă dorește cineva să intervină. E o surpriză, e adevărat, pentru că nu se regăsea în program inițial. Time for commission. Ah, yes. Dacă nu, dăm cuvântul comisiei. Ba nu, aveți cuvântul dumneavoastră acolo în spate. Mulțumesc. Mă voi exprima în limba polonă. E adevărat că lipsește domnul uh, Robert Ziller, dar eu sunt al doilea raportor din umbră și aș uh, dori să subliniez de vreme ce tot ne permite timpul că grupul meu este în favoarea sprijinului tehnic, este un instrument care ar trebui menținut, Desigur, toate noile instrumente care ar putea apărea nouă nu ni se par proaste ca atare, nu condamnăm utilizarea lor, dar e adevărat că situația nu e așa de simplă. Există unele state membre care fac parte din zona euro, altele nu fac parte din zona euro ca atare. Cu siguranță vom veni cu o poziție mai nuanțată la nivelul grupului nostru, tot ceea ce vizează bugetul ne interesează. Ne interesează noua gestiune a bugetului, uh, resursele proprii și această problemă este extrem de interesantă pentru noi. Guvernul polonez nu va ezita să participe la aceste decizii și chiar eventual să sporească contribuția sa la noul buget, pentru că ne interesează coeziunea în mod deosebit în acțiunile Uniunii Europene. Țările cele mai sărace, țările postcomuniste, trebuie să rămână beneficiari importanți ai mijloacelor financiare pe care Uniunea Europeană le gestionează foarte bine, iar sprijinul acesta de la nivel european este extrem de vizibil în aceste state membre deci sper că în această dezbatere vocea noastră se va face auzită. Sigur, dezbaterea este interesantă, ea va continua și va trebui să vedem întâi care va fi poziția Consiliului, care va fi suma anvelopei. Și apoi vom adopta o poziție cu privire la acest subiect și vom apăsa pe subiectele care ne interesează cel mai mult la nivelul Uniunii generale, în general. Mulțumesc, doamna uh, șefă a DG Reformă de la Unității pentru Reformă din uh, Comisia Europeană. Mulțumesc și vă mulțumesc că am dat ocazia să, să mă exprim pe scurt în legătură cu, să-mi exprim punctul de vedere. Lucrăm intensiv uh, împreună cu președinția finlandeză, așa, așa am, am lucrat cu președinția finlandeză și acum lucrăm cu președinția croată în încercarea de a uh, include o serie întreagă de caracteristici în ceea ce numim noi term sheet, încercând așadar să potrivim actualele programe de sprijin cu noile modificări apărute. Textul fostei președinții finlandeze cred că a fost pus la dispoziția celor doi coraportori avem așadar o bază de discuții destul de solidă, însă încă mai rămân uh, dezbateri în curs cu privire la procesul de realocare și cu privire la realocarea acelei părți din fonduri care s-ar putea folosi într-un mod mai flexibil, până la 20% deci din fondurile respective. Aceste două elemente sunt încă în dezbatere și sperăm să putem încheia această dezbatere și să ajutăm așadar președinția croată în proiectul său ambițios de a obține o abordare generală parțială până la sfârșitul lui martie, astfel încât apoi și Parlamentul să se implice și să joace rolul. Desigur, ținem legătura și ne folosim de sprijinul celor doi raportori și de uh, comisiile dumneavoastră în încercarea deci de a colabora. Principalele diferențe, e adevărat, în ce privește slide-urile prezentate de cei doi coraportori, ele sunt cât se poate de pertinente și corecte. Diferența majoră dintre instrumentul pe care îl aveam inițial în program și noul instrument, se leagă de BICC. Există o componentă de investiții acum, care nu exista anterior. Există apoi o dispoziție privitoare la o cerință de cofinanțare națională, care nu exista anterior. Cheia de alocare a fost modificată, cea propusă de către Comisie, Uh, e diferită de cea de propusă acum de Consiliu, care se bazează pe PIB, pe PIB per capita. Deci există diferențe în cadrul acestui proces BICC pe care încercăm, de care încercăm să ținem seama și vrem să oferim orientări strategice și la uh, Eurosummit, la Eurogrup, dar în același timp Comisia trebuie să rămână la cârma programelor de cheltuire a banului public european. Așa cum stau lucrurile acum, însă, suntem destul de liniștiți în ce privește menținerea rolului nostru care ne revine prin prerogativele Comisiei care trebuie respectate. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Vincenzo Bacaro, consultant juridic de la Comisie. Mulțumesc că colega mea a explicat deja care sunt diferențele. Aș mai sublinia un lucru legat de guvernanță, regulamentul privind guvernanța. În ceea ce privește guvernanța, există o propunere a Comisiei de nou regulament, însă acesta se referă la uh, rolul de a stabili orientări strategice pentru priorități care vor trebui avute în vedere de statele membre în cadrul BICC. Propunerea aceasta însă nu vizează niciun fel de rol legat de prerogativele Comisiei cu privire la programul pentru cheltuire. Și aici ar trebui identificate diferențele dintre regulamentul privind guvernanța și competențele Comisiei, care se bazează pe tratat în domeniul coeziunii. Cano, for Renew. Domnul Garicano de la Renew are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze. Îmi pare rău că n-am fost prezent aici. Negociam ceva pentru următoarea ședință de peste 20 de minute a Comisiei CON. Îmi cer scuze încă o dată. Mulțumim foarte mult raportorului pentru munca depusă și susținem necesitatea unui buget pentru zona euro e necesară o anumită capacitate bugetară. De asemenea, trebuie rezolvată problema stimulentelor și a asumării, respectiv a capacității tehnice la nivelul statelor membre de către Comisie. Trebuie rezolvată această chestiune. E un punct bun de pornire. Ne îngrijorează foarte mult starea de fapt în ce privește acțiunile Consiliului și din perspectiva responsabilității democratice, și din punctul de vedere al controlului parlamentar și respectiv al instituțiilor democratice din întreaga Uniune Europeană. Acțiunile Consiliului ne îngrijorează în acest sens, ne îngrijorează și amploarea programului care ni se pare insuficientă. Împreună cu raportorii noștri, ne străduim să realizăm un proces care să fie mai, mai uh, transparent, mai democratic și să obținem un buget mai potrivit cu nevoile. Mulțumesc! Final. Mulțumesc și ultimul cuvânt le revine celor doi raportori. Aider. Sí, gracias, muy rápido. Mulțumesc uh, foarte rapid. În primul rând, uh, mulțumesc celor care au fost prezenți, uh, raportorilor din umbră, pentru că știu că luni după amiază nu este momentul cel mai oportun. În orice caz, am luat notă de toate comentariile dumneavoastră. În primul rând, o lămurire. Când vorbeam despre faptul că așteptam propunerea din partea președinției croate, nu este vorba pentru a urmări ceea ce propune Consiliul la Eurogrup. Acest lucru este evident, însă, ținând cont de uh, ceea ce s-a schimbat de când Comisia și-a prezentat poziția sa, mi s-a părut că am face o muncă fără sens dacă nu am fi așteptat uh, prezentarea respectivă. După ce Consiliul ne va fi prezentat propunerea sa, noi, ca Parlament, vom putea să facem și să desfacem și să propunem tot ceea ce dorim. Dar uh, până una alta nu are sens pentru că trebuie să vedem ce se va fi schimbat și nu putem să lucrăm fără să ne uităm ce fac celelalte instituții. Asta ca lămurire. Și mai voiam să comentez ceva, pentru că nu am avut timp în prima intervenție. Există un punct, nu știu dacă va continua să se discute despre el sau nu, dar eu îl consider important. Este vorba despre o macrocondiționalitate, respectiv o clauză de macrocondiționalitate, care de care se dorește legarea utilizării fondurilor respective. Nu intru în detalii, știu despre ce este vorba și știm cu toții acest lucru. Se pare că Consiliul lucrează în continuare la o formulă de distribuție, iar uh, Parlamentul și grupurile parlamentare au fost cât se poate de clare. Noi nu am fost de acord ca doar numărul populației să fie uh, un criteriu de distribuție. Trebuie ținut cont și de alți factori și vom vedea care va fi formula care va fi utilizată, însă trebuie ținută uh, cont de situația specială din fiecare stat în parte, pentru ca acest program să fie bine primit. În ce privește ce a spus reprezentantul verzilor, da, în acest moment propunerea este discutată pentru că uh, maniera de distribuție a banilor, respectiv criteriul, spune că fiecare stat membru trebuie să vină cu 70% din uh, bani. Deci aceasta este o manieră de a ne asigura că uh, lucrurile funcționează și că da, noi trebuie să analizăm lucrurile în detaliu. Pentru că dacă vrem să facem un program de sprijin pentru reformă, atunci trebuie să fim atenți la toate aceste uh, aceste amănunte. Vorbim de șapte ani, de 27 de state membre, așadar uh, bugetul trebuie să fie corespunzător. Deci nu uh, există niciun instrument care să fi fost stabilit și despre care să fi vorbit noi la cele două comisii prea mult. Însă avem timp să mai facem acest lucru. Vă mulțumesc oricum pentru comentarii. Mulțumesc, domnule Păslaru. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Prezentarea noastră inițială, în calitate de coraportor, a avut un caracter neutru, desigur. Paharul nu era încă plin. Nu am venit cu ideile noastre proprii. Am, ne-am gândit că mai întâi este cazul să ascultăm ce au de spus colegii, cât și Consiliul și Comisia. Trebuie să rămânem neutri, desigur. Și uitându-ne peste comentariile care ne-au fost puse la dispoziție de către grupurile politice, PPE, Verzi, GUE, am putut constata, ECR, am putut constata, practic, că discuții se vor purta pe marginea celor capitole, cu siguranță. Ce am vrea noi să facem aici este mai mult ca o reacție la cele spuse de colegul din GUE, care în foarte, într-un mod foarte diplomatic a pus un pic sub semnul întrebării oportunitatea acestor instrumente, întrebând, de exemplu, care ar fi distinția între uh, CRI și Fondul pentru Coeziune. Păi, e foarte important să existe o oarecare diferență între diferitele instrumente. Mai întâi, problema e, e important să existe un răspuns rapid la șocuri și, pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la chestiuni care să dureze pe parcursul a șapte ani. La CRI vorbim de pachete de reformă. Nu vorbim de intervenții în logica aceasta a coeziunii. E vorba de lucruri pe care politicienii să le realizeze deci vorbim de o reformă holistă, să spunem, în ce privește educația sau în ce privește sănătatea, ori munca. Și în partea cealaltă vorbim de abordări la pachet. Și voi încheia spunând că sunt foarte recunoscător pentru recomandările dumneavoastră, vom începe să le primim, uh, vom sta de vorbă cu dumneavoastră. Orice idei aveți pentru acest proces, vă rugăm să ni le transmiteți. Mulțumim și Comisia Anticipat pentru implicarea în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc pentru contribuții, calendarul este cunoscut, data cea mai mare este prezentarea proiectului de raport pe 20-21 aprilie și ultimul meu cuvânt se va referi la întârzierea uriașă referitoare la punctul de pornire pentru perspectivele financiare 2021-2027. Îmi aduc aminte de perspectivele 2007-2013. A fost ultima dată când a existat un acord între statele membre cu un an înainte de demararea perspectivelor. Și a urmat apoi negocierile cu Parlamentul. Ultima dată Acordul între statele membre s-a realizat în 8 februarie. De data aceasta suntem și mai mult în urmă, pentru că sperăm să obținem uh, un acord între guverne cu ocazia summitului special E adevărat că niciodată nu s-a putut ajunge la un acord din prima, a fost necesare întotdeauna două încercări măcar. Să sperăm că pe 20 februarie vom avea acest acord și apoi vor putea începe negocierile cu Parlamentul. Alminter va fi o pierdere foarte mare pentru perioada 2021-2022 și asta ar trebui să evităm. Așadar, mulțumesc încă o dată pentru contribuții. Facem acum, luăm acum o scurtă pauză și în rest continu- continuăm. Apoi vom continua lucrările comisiei ca de obicei.